witam państwa mamy już chyba Domnilor și domnilor, bun venit la ședința noastră de astăzi. După cum uh, vedeți pe ordinea noastră de zi, avem uh, programat un vot electronic. Este vorba despre producerea, introducerea pe piață și folosirea de furaje medicamentate și de abrogare a directivei 90 pe 167. Raportor este doamna Clara Aguilera Garcia. Haideți să procedem la vot. Înainte de asta, însă, doamnă raportor, poate doriți să luați cuvântul? Doriți să interveniți acum sau mai târziu? Mai târziu. Așadar, doamna raportor uh, propune să trecem la vot direct. Avem 400 de amendamente. Majoritatea din, din comisia noastră, câteva de la comisia Envi, dar avem și propuneri de compromis. Așadar, să începem votul. Sper că are toată lumea pregătită cartela de vot. În ce privește compromisurile, le vom vota electronic. Eu voi încerca să simplific puțin uh, procedura și să scurtez. Așadar, dacă majoritatea este pentru, nu o să mai tot întreb cine e împotrivă sau cine se abține. Așadar, amendamentul 41. Pentru. Ridicați mâna. Mulțumesc. Se adoptă. MV1. Pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 7. Vot electronic. Am deschis votul. Așadar, amendamentul de compromis 7. Am deschis votul. Știu că de obicei lumea are nevoie de un pic de timp ca să voteze pentru prima dată. Am închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe. Compromisul 8. Vot electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 98. Este pe pagina 4. Ridicați mâna cinei pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 99. Pentru. 99. Se adoptă. 101, partea 1, este retrasă. Ba nu. 102. Mergem la 102. Amendamentul 102, partea 2. Cine e pentru? 102, partea 2, deci. Mulțumesc, se adoptă. 103. Depuse domnul Caputo. cine e pentru, cine e împotrivă? Se respinge. 104. Pentru. cine e pentru 104? Împotrivă? Se respinge. 105 pentru, împotrivă, se respinge. 106 pentru, se adoptă. 17 envy este caduc, așa că mergem la 107. 107. Pentru, împotrivă, se respinge. Opt. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 9. 9. Pentru. Se adoptă. Mulțumesc. Mergem la 109 și 110. Nu, stați puțin. O 119. Budă, Dăncilă și Rebega. Se adoptă. Mergem la 134. Nu, 136. Cine-i pentru? 136 și 137, da, se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul de compromis 11. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Avem un vot de la PP în plus. Bun, ă, repetăm atunci. Este vorba despre amendamentul de compromis 11. Bun, s-a încheiat. Mergem mai departe. patru. Cine-i pentru? Repet, amendamentul 144 pentru se adoptă. trei pentru 143 Scuze, spune președintele, e vorba de 144. Deci 144. Repetăm votul pentru 144 și 145. Cine-i pentru? Se adoptă. Acum 143. Pentru. Este caduc. 13. nouă. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 150. Köstinger. Se adoptă. Acum amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Mergem mai departe. 160. Ridicați mâna dacă sunteți pentru. Se adoptă. 17. Depus de raportor. Cine-i pentru? Se adoptă. 162, partea 2. 162, deci partea 2, se adoptă. Urmează amendamentul 163. cine e pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm deci, la amendamentul 163 am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. Urmează amendamentul de compromis 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe la 189. Pe pagina 8. Cine-i pentru? 189. Ridicați mâna. Cine-i împotrivă? Domnule președinte, am auzit și 189 și 198 de la cabina engleză. Nu știm despre care este vorba, suntem cam în urmă. Despre care amendament e vorba? Kto jest za Președintele, supunem la vot amendamentul 189. Se respinge. 190 și 191. Cine-i pentru? Mulțumesc, se adoptă. NV 30. NV30. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Urmează 194. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. O 195 pentru Mulțumesc. Împotrivă. Se respinge. 196. Pentru. 196. Pentru. 198. Mergem mai departe. La 198. Cine-i pentru? Mulțumesc, se adoptă. Acum urmează 199 de Castro. Cine-i pentru? Mulțumesc, se adoptă. 200. Cine-i pentru? Nu. Se corectează președintele. Urmează, de fapt, un alt amendament. NV 32. Mulțumesc. Se adoptă. Acum amendamentul doamnei Köstinger 201. Cine-i pentru? 200 s-a respins, 32 a fost adoptat, iar 201 al doamnei Köstinger e cel pe care îl votăm acum. Se adoptă. Domnul Tarabella. Îmi cer scuze, dar 232 de la invit trebuie să fie caduce, pentru că am adoptat 199. Președintele, da, așa este. Bine. Va trebui să verificăm. În acest moment, deci, supunem la vot amendamentul 33. Cine-i pentru? Se adoptă. Urmează 203 de Castro. cine e pentru? Se adoptă. Mai departe. Va trebui să votăm 202, depus de doamna Hazekamp. Pentru. Cine-i pentru 202? Împotrivă? Se respinge. 203 l-am votat deja. 205 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 206 pentru. Se adoptă. Envi 34 pentru se adoptă. 23 al doamnei raportor se adoptă. 207 domnul Donta pentru se adoptă. 208 pentru împotrivă se respinge. Două sute zece Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La 210. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Cu diferență de un vot, dar se adoptă. Acum, 211. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 212. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează 233. Depus de doamna Schreier. cine e pentru? E la fel ca la NV38. Da, se adoptă. Mulțumesc. Urmează 220. Cine-i pentru? Ridicați mâna, vă rog. Mulțumesc. Se adoptă. 26, depus de doamna raportor. Cine-i pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 236, 237 și 238 în bloc. Se adoptă. 239. Pentru. 239. Ridicați mâna. Mulțumesc. Se adoptă. 240. Nu? 241 și 242 împreună. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 3. Deschidem votul electronic. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Mergem la 246, domnul Dontan. 246 pentru, mulțumesc, se adoptă. NV40 NV40 pentru, mulțumesc, se adoptă. Urmează amendamentul 262 și MV42. Pentru împotrivă se respinge. 263 de doamna Schreier. Pentru se adoptă. Amendamentul de compromis nu. Trebuie să ne întoarcem. Verificăm la 263. Am deschis votul electronic. Deci 263. Mulțumesc, am închis votul. Se respinge. Scuze, spune președintele, se respinge. Diferența era totuși mică. Compromisul 4. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem acum la 271. Domnul Zulo. Pentru. Se adoptă. Compromisul 5. Am deschis votul. Compromisul 5. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 277. Domnul Erickson. Pentru. 277. Se respinge. 280. Domnul Donte. Pentru. Se adoptă. 281. Pentru. Nu? Nu este caduc. Așa că urmează compromisul 6. Am deschis votul. La compromisul 6. S-a închis votul. Se adoptă. 286. Pentru. 286. Ridicați mâna. Împotrivă? Să respingem. Acum 284 și NV 45 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 282 și 283 pentru. Se adoptă. 290 pentru. Se adoptă. Amendamentul 32 al raportoarei pentru. Se adoptă. Acum, anexele. 291 pentru, împotrivă, se respinge. 292 nu, nu-l votăm. trei. 293 pentru se adoptă. 294 pentru, împotrivă, se respinge. Haideți să verificăm electronic. 294, am deschis votul. S-a deschis votul. Am crezut că se respinge. S-a închis votul. Se respinge. 295 pentru. Se adoptă. 296. Nu. Ne întoarcem și verificăm. 295. S-a deschis votul. Amendamentul domnului Danton, 295. S-a închis votul. Da, domnule Tarabela. Da, un vot, într-adevăr. Mergem mai departe, 296. Domnul Ec, doamna Hazekamp, pentru împotrivă, se respinge. MVIV 46. Partea 1. pentru, deci 296, partea 1. Partea a doua. Tuzona. Pentru împotriva se respinge. 297 amendamentul domnului De Castro și amendamentul 34 al raportorului pentru se adoptă. 298 pentru. Doamna Loazo? Mulțumesc, da. Mie mi se pare că votăm și nu vă uitați în fața dumneavoastră și atunci mă întreb cum faceți pentru a ști dacă e uh, da sau nu. Pentru că întotdeauna vă uitați în spatele dumneavoastră, niciodată în față tak jeśli patrzę i mam trzy największe grupy za tak a Da, să știți că văd chiar în fața mea cele trei grupuri, cele mai mari trei grupuri. Și Cred că asta înseamnă că este o majoritate, dar uh, e adevărat că ar trebui să mă uit și mai în spatele sălii și cu mai multă atenție. 7 uh, de Castro i Kto za? 297 și 34 de Castro și raportor pentru se adoptă. 8 pani posul Hazakamp. Kto este za? 298 doamna Hazekamp pentru împotrivă se respinge. 35 din partea raportorului. Se adoptă. MV47 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. i poprawka envi. Amendamentul 300. Nu. 301. 301 al domnului Zulă pentru să adoptă. A fost foarte clar. 305 al domnului Danton pentru să adoptă. poprawka 309. Moment. Bardzo przepraszam, bo... 306. 306, pani Kostinger. Deci este amendamentul 306. Nu? MV? Nu. MV 49. Deci mergem mai departe. MV49 pentru, împotrivă,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 Da, într-adevăr, se confirmă, trebuie să ne întoarcem la 305 pentru. Se adoptă. Nu, verificăm. S-a deschis votul. 305. Deci verificăm 305, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc! sprawozdawcy pani poseł sprawozdawcy kto jest za poprawką 36. kto jest za 36 acum din partea raportorului pentru pentru 36 se adoptă 310 al domnului Zulo pentru împotrivă se respinge 311 de Castro. Se adoptă. 312 și 313. Se adoptă. 314 pentru. Se adoptă. 315 pentru. Se adoptă. 37 și 316 pentru se adoptă, 319 și 320 pentru, împotrivă. Verificăm. 319 și 320. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. 321. Pentru. Se adoptă. 300. nu Poate putem vota în bloc. 322 până la 326. Pentru. Se adoptă. 327 se adoptă. MV50 pentru se adoptă. I poprawka 51. Kto jest? 331 și MV51 pentru împotrivă se respinge. Da. Kompromis. Kompromis, uh, ten. Kompromis 10. Otwieram głosowanie nad kompromisem. Compromisul 10. S-a deschis votul. Kompromisul 10. S-a închis votul. Se adoptă. Andriu. 343 pentru 343 al domnului Andrieu. 344 și 45 se adoptă. Treste 46 pentru, împotrivă. Nu, 42 din partea doamnei Hazekamp pentru, împotrivă, se respinge. 43 pana posua Agniu. 43. Amendamentul domnului Agniu. Pentru, împotrivă, se respinge. Tifol poprawkę envi czterdzieści cztery kto no no no only envi envi pentru împotrivă se respinge nu încă o dată pentru amendamentul envi se adoptă domnul Agnew Domnule președinte, în uh, cabina de engleză ni s-a spus amendamentul Envy și atât. Mi se pare că nu e suficient. Care Envy? Despre care Envy vorbim? Număr 3. Envy 3. Envy 3. Przechodzimy do poprawki 40. Se adoptă. 44. 45 și 47 se adoptă. 46 și MV4 pentru, împotrivă, se respinge. 48 și MV5 pentru, se adoptă. 49 al domnului Iardos pentru, se adoptă. Nu. MV7 Pentru împotrivă se respinge. 58 pentru, se adoptă. Amendamentul 59. Pentru, împotrivă. Cine împotrivă? Verificăm. 59. Votul s-a deschis. Deci 59. S-a închis votul. Se respinge. 60 al doamnei Köstinger pentru. Se adoptă. Șaizeci și șapte. Pentru se adoptă. 68 pentru. Se adoptă. 69 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 78 pentru împotrivă, se respinge. 81. Pentru, împotrivă, se respinge. 82. Și MV11. Pentru, se adoptă. 83. Pentru, împotrivă, se respinge. MV12. Pentru? Mulțumesc, se adoptă. MV13. Pentru. Împotrivă se respinge. 85 pentru împotriva se respinge. Votăm acum moțiunea cu amendamente. Deschid votul. S-a deschis votul.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 Mulțumesc. Și al treilea vot, în ceea ce privește decizia de a demara negocierile cu Consiliul în conformitate cu regula 73 alineatul 2. Domnul Danton. Nu? Este vorba de uh, echipa de negocieri care ar fi prezidată de raportori și de raportorii din umbră. Și avem nevoie de o majoritate de două treimi. S-a deschis votul. Otwieram głosowanie. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Și avem două treimi. Se adoptă. Raportorul și raportorul din umbră pot deci să demareze negocierile și putem să dai și cuvântul. Agrade. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, echipelor tehnice pe care și-au bazat munca, pentru că este vorba de un dosar care a fost destul de dificil. Vorbim despre un subiect destul de tehnic și greu de înțeles, însă ne-au ajutat uh, echipele tehnice ale diferitelor grupuri. Mulțumesc secretariatului și lui Gonzalo pentru ceea ce a făcut și pentru uh, dăruirea sa și, sigur, asistentei mele, Magdalena, pentru că fără ajutorul ei ar fi fost mult, mult mai dificil. Mulțumesc tuturor! Cred că e un subiect foarte important și cred că această luptă este o luptă pe care trebuie să o câștigăm. Obiectivul general este să înfrângem rezistența antibacteriană și să reducem antibioticele și cred că în acest proces Deja am început lupta, am uh, adoptat un pachet în mandatul anterior, în urma unei dezbateri foarte interesante. Și aș vrea să vă spun, domnule președinte, că am văzut că întreg procesul Începutul a avut legătură cu regulamentul pentru medicamente de uz veterinar. N-are rost să începem o negociere după ce se încheie acest uh, regulament. Dar cu uh, raportorii din umbră o să ne coordonăm întotdeauna cu doamna Groste din Envi, care se ocupă de regulamentul privind medicamentele de uz veterinar, pentru a ne asigura că nu există denaturări cauzate de un regulament în celălalt. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă urăm toate cele bune pentru negocieri, multă baftă. Trebuie să ținem cont de interesele consumatorilor. Știu că întregul raport este extrem de complicat, dar trebuie să găsim echilibrul adecvat. și să revenim des asupra acestui subiect, pentru că dacă vorbim despre concurență cu țările terțe, situația este foarte dificilă. Deci vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene. Este un subiect de actualitate și un subiect foarte important nu cred că avem uh, nevoie de vreo introducere. Cred că raportorul vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte, foarte rău, dar trebuie să vă solicit să amânăm votul. Este din cauza listei de vot. Pe fond totul merge bine, dar există incertitudini și o lipsă de claritate în ceea ce privește anumite puncte. Le mulțumesc raportorilor din umbră că mi-au atras atenția asupra acestui punct și dorim să asigurăm o siguranță 100%, deci să evităm orice fel de greșeală, așa încât vă solicit să uh, amânăm votul pe acest punct. Mulțumesc foarte mult! Nie widzę uh, uwag ze strony pani i panów posłów nu văd să reacționeze nimeni în mod negativ la această sugestie, deci... Nici secretariatul nu văd să aibă ceva de spus, deci putem să acceptăm propunerea raportorului, vom amâna acest vot în ceea ce privește raportul Huitama. Este un raport important și e important să îl votăm așa cum trebuie. Deci sunt de acord cu sugestia raportorului și amânăm votul referitor la raportul Huitama. Trecem deci la următorul punct. Postępul w dziedzinie energii odnawialnej. Sprawozdawcą jest pan poseł Bogowicz. Din uh, avizul doamnei Scott Cato, noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție. Deci mai avem un vot înainte de a trece la următorul punct pe ordinea de zi. Deci, așa cum spuneam, noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție. Este de la Comisia DV. Noi am emis un aviz pe această temă. Molly Scott Cato din partea verzilor l-a redactat. Avem 152 de amendamente, dar există și câteva compromisuri. Și aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru că ne-a ajutat. Nu știu dacă doamna Scott Cato dorește să intervină înainte de a proceda la vot. Bun. Trecem direct la vot. În primul rând, amendamentul 1. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 2. Tot al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Pentru? Nu, îmi cer scuze. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem deci la 24. din partea doamnei Neuhal. Cine este pentru, împotrivă? Mai bine verificăm, dragi colegi. Amendamentul 24. S-a deschis votul. Gosovania. S-a închis votul. Odrzucona. Poprawka 27. Se respinge 22 la 21. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 3. Să deschis votul pe compromisul 3. Sorry. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Przechodzimy do, do poprawki pani Ek, pan Ek, pani Hazakamp, pani Sanra. Kto jest za? Cine este pentru amendamentul 21? Împotrivă? Se respinge. Patruzeci și cinci, amendamentul patruzeci și cinci. raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Compromisul 5. S-a deschis votul pe compromisul 5. S-a închis votul. Trecem la 63. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul pe compromisul 6. S-a închis votul. Se adoptă. Osta în tarabela Tarabella Noișor. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 122 se adoptă. Trecem la amendamentul 102. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul pe compromisul 7. S-a închis votul. Se adoptă. 148, Branan Tarabella Neuschel. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 149, Ec Camp Viega Serra, pentru, se adoptă. 150, cine este pentru? Verificăm cu vot electronic pe amendamentul 150. S-a închis votul. La limită se respinge 151 Ribeiro, cine este pentru? Se adoptă 152. Cine este pentru? Se adoptă. Votăm acum întreg proiectul cu modificările aduse prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. Mulțumesc, doamne raportor. Vă mulțumesc pentru redactarea acestui, acestei propuneri de aviz. Mulțumesc pentru aplauze, am fost într-adevăr foarte eficienți. Cred că putem trece acum la punctul 10. Am făcut două promisiuni ieri, am promis două lucruri. Vă rog, haideți să păstrăm puțină liniște în sală. Ieri am promis că vom examina un punct înainte de a trece la restul ordinii de zi. Avem raportul privind evoluția, deci vorbim despre evoluția negocierilor, domnul Hosling. Vreți să vorbiți acum despre acest punct, punctul 6 de pe ordinea de zi? 3 minute. Poate facem pauza ca să vă pregătiți. Și între timp dați-mi voie să vă comunic eu niște informații. I-am trimis domnului Juncker un mesaj, un mail și în acest mail pe care l-am redactat joi, m-am referit la situația de criză pe care o constatăm pe piețele agricole. De curând am fost la Paris, m-am întâlnit cu o serie de agricultori acolo. Luni am convocat o reuniune extraordinară a comisiei și mi-am manifestat dorința că vocea noastră să fie auzită. Eu cred că trebuie să existe o intervenție pe piețele agricole. E obligatoriu. Ați primit cu toții copiii ale acestui mail pe care l-am trimis domnului Juncker joi. L-am trimis și comisarului de resort pentru că m-am referit la o serie de programe de sprijin care sunt implementate începând cu anul trecut, m-am referit la piețe de desfacere și am atras atenția președintelui Comisiei cu privire la serio, gravitatea situației. Văd că există colegi care vor să intervină. Domnul Nicholson. Da, domnule președinte, întâi de toate dați-mi voie să vă felicit pentru decizia de a-l contacta pe comisar pe acest subiect. Însă, vreau să vă spun că eu nu sunt deloc mulțumit de modul în care ne relaționăm față de comisie. Luna trecută ne-am întâlnit o oră și jumătate cu ei la Strasbourg, cu domnul comisar și uh, cu toții aveam plângerile noastre să îi le prezentăm referitoare la problemele cu care se confruntă fermierii. Nici nu mai putem zice fermierii dintr-o regiune sau dintr-o țară. Toți agricultorii de peste tot din Europa. Toată lumea vorbește despre cei care produc uh, produse lactate sau carne de vită și așa mai departe. Dar e vorba de toți agricultorii. Și până la urmă nu se face nimic și tot ce facem este să vorbim și iar să vorbim. Eu vreau ca domnul comisar să vină aici la noi noi după reuniunea Consiliului și să ne spună clar ce intenționează să facă. Nu să citim asta într-un comunicat de presă sau să ne informeze cineva. Cu toții ne întâlnim în regiunile noastre cu agricultori. Ei nu știu ce să mai facă în momentul de față, nu știu cum să se descurce. Unii dintre ei vor fi scoși în stradă, unii vor trebui să-și închidă exploatațiile. Ne-am întâlnit cu Jobove în Strasburg și ne-a spus că în Franța există agricultori care se sinucid. Nu putem lăsa lucrurile să continue așa. Trebuie să existe o intervenție structurală. N-are rost să tot vorbim. Fermierii, agricultorii își doresc ceva concret de la noi, nu doar vorbe. Și cred că aici intervine rolul dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc că l-ați contactat pe domnul comisar da, e momentul să se accepte că traversăm o criză, nu doar în sectorul produselor lactate, ci în agricultură, în general. Agricultorii nu se mai pot descurca și dacă nu intervenim repede și dacă nu le promovăm punctul de vedere, cred că o să ne ignore și, sincer, pe bună dreptate. Tak, nim oddam głos kolegi. Mulțumesc pentru aceste clarificări. Mulțumim. Mai vrea cineva să intervină? Mai avem un pic de timp. În mailul pe care l-am trimis domnului Juncker, i-am atras atenția asupra gravității situației. Vicepreședintele Timmermans a participat de astfel la această conferință a președinților de comisii și i-am vorbit despre această situație în care se regăsește agricultura în prezent. Comisarul Hogan s-a pronunțat ieri și au fost anunțate mai multe măsuri, însă n-a fost luată nicio decizie concretă, dat fiind că s-a spus că e nevoie de o perioadă de pregătire. Ministrii pentru agricultură se așteptau totuși la niște decizii concrete, chiar dacă aveau puncte de vedere divergente. Ministrul francez al agriculturii a reacționat în mod pozitiv, dar alte informații mai clare nu avem. Așteptăm deocamdată, suntem în așteptare de informații mai detaliate pentru a ști ce s-a hotărât ieri în Consiliul Agri. Și odată ce vom avea aceste informații, o, le vom comunica tuturor membrilor comisiei noastre. Cred că trebuie să trecem la o consultare scrisă, rapidă, pentru a accelera lucrurile. Nu pot decât să vă spun, domnule Nicholson, că sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate. Înțeleg că este o situație dificilă M-am întâlnit cu mulți agricultori din Franța și din Polonia, sigur, și înțeleg că situația este foarte gravă și anumiți membri ai comisiei noastre lucrează în agricultură, prin urmare cunoaștem direct cât de gravă este situația. Domnul Lecniu, domnul Tarabella, mai multă lume dorește să intervină. Foarte scurt, vă rog, pentru că avem timp, dar nu foarte mult. Vă rog. bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede, în primul rând, în ceea ce privește Consiliul Agri de ieri, se pare, dar așteptăm uh, precizări, că au fost luate hotărâri în direcția discuțiilor pe care le-am avut noi cu domnul comisar. Ce mă preocupă pe mine este lentețea acestui proces. Domnul Nicholson ne-a spus. Noi spunem de doi ani că suntem într-o situație de criză, pentru că noi avem legături directe cu cei care lucrează în domeniu. Oricare e decizia care trebuie luată, ce ne preocupă este modul în care suntem noi priviți. Până la urmă, noi suntem reprezentanții agricultorilor europeni și avem legătură directă cu ei. Și dacă spunem că există mari dificultăți în statele membre, trebuie să se înțeleagă faptul că trebuie să fim ascultați. Și că atunci când vin să ne vorbească, să nu ne spună că deocamdată se gândește ce să facă ne-am întâlnit la Strasburg, dar trebuie să vină în fața comisiei noastre să ne spună propunerile care le urmează să fie făcute, care urmau să fie făcute în Consiliul Agri. Așa funcționează democrația și așa trebuie să abordeze Comisia Europeană, Comisia noastră. Mulțumesc, aveți dreptate în totalitate, dar vă rog când interveniți, nu mai repetați același lucru. Suntem cu toții de acord asupra acestor aspecte. În luni, comisarul n-a dorit să ne prezinte propuneri concrete, știm asta cu toții. Și a mențion, a spus că lucrurile se vor întâmpla în Consiliul Agri, care a avut loc ieri. Și acum, din nou, așteptăm să vedem ce se hotărât acolo. Deci, vă rog să nu repetați același lucru. Interveniți scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule Poselt. Domnul Hausling, vreți să interveniți? Vă rog. Sunt de acord în totalitate cu domnul Nicholson. Nu putem permite să se transformă în regulă această abordare. Nu se poate să permitem comisarului să vină să ne vorbească doar după Consiliu. Există aspecte bugetare care trebuie să fie votate. Pe mine mă frustrează faptul că nu ne putem întâlni datorită programului său foarte încărcat. Nu se poate ca asta să devină o regulă. Domnul Tarabella, acum exact un an eu anunțam această criză în țara mea, criză care era inevitabilă. Noi suntem cei care au creat-o. Din momentul în care abandonăm cu toții mecanismele de reglementare a producției, exemplul laptelui este grăitor în acest sens, și că nu există mecanisme de securitate eficace spre deosebire de alți producători, de exemplu Statele Unite, care au mecanisme contraciclice de ajutor pentru producători, nu avem cum să nu ajungem în această situație. Ori de câte ori pe piața mondială se constată un surplus, prețurile scad agricultura nu este considerată o prioritate de comisie pentru că e negociată în cazul TTIP-ului pe ultimul loc. Poate că ne repetăm, dar trebuie să privim cum funcționăm, cum finanțăm agricultura. Politica agricolă comună nu mai sprijină agricultorii, e moarte deja în prezent și uh, obiectivul pacului era să permitem existența unei produselor alimentare la cantitatea și calitatea necesară și la prețuri decente. Aici n-am reușit deloc, mai ales la ultimul punct. Deci trebuie să revedem pacul cât mai repede posibil, nu peste 5 ani, și să vedem care sunt mecanismele care îi ajută pe producător să aibă venituri decente, motiv pentru care trebuie controlată producția. Dacă nu, sau răscumpărăm noi ca în anii 80, dar asta nu funcționează, nu, nu va da un rezultat bun, sau reglementăm, avem prețuri decente și punem semnul legalității între ofertă și cerere. Proszę o takie wystąpienia wobec komisarza. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră, spune domnul președinte. Nu pot decât să vă spun că sunt de acord, dar când domnul comisar ne vizitează, suntem foarte politicoși, foarte amabili, deci lui trebuie să-i vorbiți așa, sincer. Cred că trebuie să fim mai fermi în intervențiile noastre, să uh, fim mai tranșanți atunci când abordăm aceste subiecte. Deci, intervențiile se vor limita la un minut, dacă nu, nu o să putem parcurge ordinea de zi în întregime. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu cererii acesteia ca domnul comisar să ne reviziteze și să ne spună la ce, la ce concluzie s-a ajuns ieri, dacă s-a ajuns la o concluzie finală. Se vorbește despre posibilitatea de a reduce în mod voluntar uh, producția. Dar cum se va face acest lucru? Va fi o nouă formă de a-i scoate din producție pe mici agricultori? E posibil să se întâmple acest lucru. Am văzut uh, alte of- sprijin, alte tipuri de sprijin oferite pentru abandonarea uh, producției, dar asta se adresa doar micilor agricultori și eu vreau să știu ce o să se întâmple. Se va întâmpla asta în primul rând și în al doilea rând aș întreba dacă majoritatea deputaților din comisia noastră vor să uh, lucreze către reglementarea producției, dacă ne interesează acest lucru, pentru că eu cred că e singura cale de a rezolva situația, de a ieși din situația în care ne regăsim. Ok. Domnul Poselt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție acest subiect. Mă bucur că ați organizat o reuniune cu comisarul în Strasburg și că i-ați trimis o scrisoare domnului Juncker. Sunt de acord că merităm un răspuns. Într-adevăr, domnul comisar ne-a promis că în termen de o săptămână va prezenta măsuri pentru a limita oferta de pe piață Însă termenul limită a expirat chiar, expirat chiar ieri și n-am văzut nicio propunere în acest sens și în Consiliu, din câte știu, ne-a spus că e nevoie de trei luni pentru a analiza situația de pe piața și că doar atunci va putea prezenta propuneri. Deci, practic, se joacă uh, cu toate aceste afirmații. Eu cred că comisarul ar trebui să vină în reuniunea noastră și să ne explice de ce lucrurile stau așa cum stau, pentru că agricultorii de peste tot din Europa urmăresc uh, cu atenție ce se întâmplă. Eu am vorbit cu agricultorii noștri și le-am spus că după plenara din Strasburg o să vadă o propunere clară și asta nu s-a întâmplat. Doamna Doț. Uh, Mr. President, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ca membră mai veche în această comisie, și eu am avut plăcerea să intru ieri pe website și să caut concluziile Consiliului. Uh, cred că comisarul ne-a ascultat, pentru că am văzut că ține cont de dorința noastră de a limita intervențiile, uh, plus că urmează o criză uh, în ce privește producția Însă, majoritatea măsurilor pe care domnia să le preconizează sunt măsuri pe termen mediu și lung și nu vor ajuta cu nimic pe termen scurt criza care pândește piețele. În ce privește managementul ofertei existente, cred că aceasta e în continuare o problemă. Iar uh, creșterile producției în statele membre sau uh, intervențiile asupra producției nu vor ajuta piața. Avem nevoie de măsuri imediate. Mulțumesc! Din câte înțeleg eu, înainte să-i dai cuiva o slujbă, examinezi CV-ul, nu-i așa? Haideți să ne uităm la CV-ul domnului comisar. Eu, uh, ca irlandez, uh, sigur că uh, am fost încântată atunci când s-a, a fost propus domnul Phil Hogan și nu pentru că eram împotriva unui irlandez, că ar fi trebuit să fim de acord, ci Doamn, domnul Hogan nu ne-a plăcut. Președintele intervine peste vorbitor. În orice caz, vă dați seama acum că ar fi trebuit să ne dați dreptate atunci când ne-am opus numirii domniei sale. Președintele. Să știți că nu sunteți la obiect, domnule Veanic. Și uh, comentarii de genul acesta chiar sunt contraproductive. nu cred că are rost uh, să ne lansăm aici în dezbateri cu caracter național. Ca să adaug și eu la uh, intensitatea dezbaterii, cred că libertatea exprimării este foarte importantă. M-am uitat ieri la raport și am văzut că în raport apar nouă măsuri care sunt propuse spre adoptare, dar uh, nu cred că vor fi uh, extrem de utile. Ar fi fost bine dacă domnul comisar ar fi putut să fie aici astăzi ca să ne spună. Dezbaterea însă e una mai largă. Unii oameni spun că dacă reușim să controlăm producția în uh, Uniune, putem îmbunătăți prețurile. Din păcate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Poate că ar fi bine să discutăm despre viitoarele orientări ale PAC uh, separat de criza prețurilor ce se apropie. Ar trebui să-l invităm din nou pe comisar să ne explice cum uh, funcționează fiecare din cele nou măsuri, care va fi impactul, finanțarea și dacă avem bugetul necesar. Întrebarea cea mare pentru Juncker este ce va face cu fermierii care suportă consecințele embargoului rusesc. Nu ne-a răspuns la această întrebare și poate că și domnia sa ar putea să vină la comisia noastră și să ne spună. Mulțumesc! Președintele. Acest lucru să știți că l-am menționat și eu în scrisoare, m-am referit la această problemă. Am uh, și spus acolo că pentru fermier costul acestei decizii este uriaș. Ei trebuie să plătească prețul embargoului impus Rusiei. Iar uh, luni, la ora 4 după masa, dacă nu mă înșel, chiar s-a uh, vorbit despre necesitatea de a ridica embargoul. Domnul Han a spus asta. Eu cred că ceva trebuie făcut în privința acestui embargo pentru că fermierii europeni au de suferit de pe urma lui. Mai avem uh, ceva timp până la următoarea noastră ședință, putem eventual să îl contactăm uh, pe comisar să vedem chiar ce se poate face, dar uh, concret să nu ne mulțumim cu uh, niște declarații așa vage, generale despre concluziile adoptate. Eu cred că la Consiliu s-a discutat în detaliu despre propunerea comisarului Hogan și ce vrem este să aflăm aceste detalii, adică exact ce s-a vorbit acolo. Mi se pare, uh, sigur, uh, că nu putem pretinde să ne vină uh, nouă comisarul aici în comisie să ne spună ce are de gând să spună înainte de ședința Consiliului, și ne-a spus asta, de fapt, data trecută, că nu poate să ne dea detalii înainte de ședința Consiliului. De aceea am și spus că e mai bine să așteptăm și apoi să cerem explicații. Domnule Donta. Noi am luat la cunoștință propunerile făcute ieri, însă ce mă frapează pe mine e că toate aceste propuneri nu au o sursă de finanțare. Este chiar o problemă pe care am uh, ridicat-o atunci când am uh, discutat despre organizarea comună a pieței. În caz de criză, noi trebuie să luăm uh, din sumele pe care le-am rezervat pentru fermieri pentru anul următor. De fapt, Asta înseamnă că agricultorii sunt uh, sancționați de două ori. În timpul crizei, când nu o să putem uh, să contracarăm efectele crizei și sancționăm și la subvențiile de pe anul viitor, pentru că nu le mai putem acorda uh, aceleași sume la care au dreptul. Așadar, având această criză cu care ne confruntăm, Cred că spre domnul Juncker ar trebui să ne întoarcem și să îl întrebăm uh, cum uh, poate să asigure bugetul necesar. Poate că are sumele necesare pentru a rezolva și uh, criza migranților și criza agricolă. Nu știu, eventual să cumpărăm mai mult de la fermierii noștri și să hrănim migranții, refugiații care vin. Asta fac americanii, putem să ne inspirăm de la ei. Președintele, da. Am uh, subliniat acest fapt și uh, l-am comunicat domnului Han la ședința de luni. Domnule Buda, două cuvinte. <clears throat> Da, două cuvinte chiar, domnule președinte. Stimați colegi, atâta vreme cât astăzi avem o criză de supraproducție pe piață, dacă ne gândim la lapte sau la porc, fără niște măsuri concrete de stimulare a fermierilor benevolă, de reorientare către alte capacități de producție, să știți că o să avem probleme și mai mari. Stocarea privată nu este altceva decât amânarea problemelor pe care le avem și așa pentru viitor, un viitor foarte uh, apropiat. De aceea cred că este nevoie de o soluție de îndată. Mulțumesc. Państwa, błagam, nie powtarzajmy rzeczy, które były powiedziane. Pan poseł Selimowicz. Da, dar um, nu, uh, aveți dreptate, dar nu sunteți tocmai la subiect. Domnule președinte, uh, am discutat această problemă, am discutat uh, care sunt cauzele crizei, elementele sale și am spus clar că embargoul e doar una dintre probleme. E o problemă mai mare pentru câteva dintre țările Uniunii și nu e deloc o problemă pentru alte țări care nu au expunere pe Rusia. Deci eu cred că ar trebui să vedem imaginea de ansamblu a cauzelor crizei și uh, măsuri care să le combată, care să combată aceste cauze în, total, în totalitate. Dar ca să putem face acest lucru, trebuie să avem o radiografie generală a situației. Mulțumesc! Panie pośle Flanagan, bardzo proszę, ale krótko i... Președintele, o să vă rugăm să uh, rămâneți pe subiect, stimate domn. Da, eu încerc să rămân la subiect, dar să știți că adevărul doare întotdeauna, mai ales când îl uh, ascult cu o inimă închisă. nas serce boli. Niektórzy, niektórzy mają nawet problemy zdrowotne. Președintele, eu cred că inima noastră sângerează, inima tuturor. Poate unii chiar se îmbolnăvesc din cauza că trebuie să se lupte cu toate aceste probleme. Și în locul meu, cred că, de fapt, și dumneavoastră ați avea aceeași reacție. Vă propun ca pentru moment să închidem această dezbatere. Vă propun să scriem o scrisoare domnului comisar și vă rog, vă rog, ca în grupurile politice să aveți aceeași atitudine fermă să fiți la fel de hotărâți când discutați în grup, pentru că acest lucru trebuie să se reflecte și în conferința președinților. Vă rog să aveți uh, același discurs uh, tranșant. L-am uh, primit pe domnul Han în comisia noastră și știu că era deja ora 4 după masa când a venit domnia sa. Uh, erau destul de mulți oameni prezenți. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit și vă mulțumesc pentru contribuție. Bun, trecem uh, mai departe la ordinea noastră de zi. Punctul 6 al domnului Hoisling este doar de informare. Dar, după cum știți, toate aceste puncte de pe ordinea noastră sunt legate. Domnule președinte, ne-ați reproșat mai devreme că am fost cu toții prea politicoși față de domnul comisar. Să știți că eu nu am fost la fel de politicos. Acum, în ce privește trialogul, al patrulea trialog cu privire la schimburile comerciale, alineatul 37, nu, scuze, alineatele 31-42, 2731. Am discutat despre importuri. Cele trei uh, instituții sunt de acord, anume că acest sistem actual uh, al echivalorilor nu mai corespunde exigențelor viitorului și Comisia a făcut o propunere pentru importuri uh, pe baza principiului conformității. Știu că sună bine în teorie, însă în practică cred că va fi greu de uh, aplicat. Toți uh, ar trebui să respecte normele Uniunii Europene și știu că e foarte greu. Parlamentul și Consiliul consideră că pe fond propunerea e bună, însă că trebuie să ținem cont și de particularitățile locale. Parlamentul a ținut să sublinieze faptul că trebuie să ținem seamă și de condițiile climatice și specificitățile locale. Am întrerupt uh, ședința și uh, ne-am consultat ca să găsim un compromis, am reușit să-l găsim și consider că pozițiile Consiliului și a Parlamentului se apropie. Însă, o observație mai uh, rămâne o problemă, o problemă recurentă de care ne-am tot lovit, actele delegate. Parlamentul nu poate să accepte poziția Consiliului, anume că actele delegate să fie soluția pe care mergem. Deocamdată acest lucru a rămas pus uh, între paranteze, rămâne de uh, discutat și de hotărât. O altă chestiune, exploatațiile mixte. Aceste exploatații trebuie să aibă linii de producție clar separate. Un alt punct uh, se referă la pești. Ne-am consultat cu ceilalți raportori și Parlamentul a spus că nu, nu este dispus la niciun compromis în legătură cu peștii. Și la pești, liniile de producție trebuie să fie separate. Nu se poate amesteca somonul uh, pe linie de producție convențională, cu um, linia de producție bio. O altă problemă este că dacă acceptăm acest principiu al exploatației mixte și reușim să găsim uh, o cale de a obține un acord între Parlament și Consiliu, va trebui să modificăm regulile în mod fundamental. Deocamdată nu avem reguli sau norme care să se aplice în această privință. Un alt uh, punct important unde am reușit să obținem un uh, progres este acesta, deci. Următorul dialog, trialog va avea loc marți. Președinția olandeză a propus să mai revenim încă o dată la toate punctele rămase nerezolvate, să găsim un compromis. Însă, în ce privește actele delegației și de punere în aplicare, nu cred că vom reuși să cădem de acord. E de fapt aceeași problemă pe care o avem la toate trialogurile. Nu putem să acceptăm această poziție condescendentă a Parlamentului față de noi. Noi, ca parlamentari europeni, avem dreptul de a ne face auzită vocea, de a fi ascultați. În ce privește atmosfera de lucru, vă pot spune că ea este bună, așa cum a fost și în trecut, și cred că vom reuși să păstrăm aceeași atmosferă bună, vom reuși uh, să lucrăm uh, unii cu ceilalți, fără să ne subminăm poziția. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc! Sunt intervenții din sală? Dacă da, vă rog să fiți foarte succinți. Domnul Nicholson mai întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru această prezentare. Am avut ocazia recent să mă întâlnesc cu reprezentanții unei uh, companii foarte mari care produce furaje organice pentru animale. Uh, sunt uh, din Irlanda de Nord, dar vând peste tot în Marea Britanie. Și mi-au spus că au probleme cu achiziția materiei prime cu locul de unde cumpără materia primă. Am discutat și despre cercetare și inovare, despre nutriția animalelor, despre problemele de mediu, sustenabilitate, etc. Se pare că există o temere legată de impactul acestor amendamente asupra companiilor care produc organic, mai ales în ce privește industria creșterii de pui. Pentru că producția organică se bazează într-o oarecare măsură și pe importuri și în Marea Britanie nu există suficiente materie primă, nu putem uh, uh, găsi acolo suficient uh, proteine pentru a respecta dieta alimentară a păsărilor. Deci, este o realitate practică cu care ne confruntăm și e vorba nu doar de păsări, ci și de porcine. 30% din furajele acestea sunt produse în afară. E vorba de um, un procent destul de mare care nu, ar put, nu poate fi ignorat pur și simplu. Și uh, pe mine mă îngrijorează acest fapt, pentru că, sigur, uh, mă bucur să aud că raportorul nu vrea să cedeze uh, în această privință. De multe ori, eh, directivele și regulamentele europene sunt interpretabile eh, în funcție de regiune, dar cred că e nevoie de o revizuire cu bătaie pe termen lung, o revizuire a eh, regulamentelor referitoare la forajele organice, pentru că este o piață care se extinde cu repeziciune, mult mai rapid decât putem ține noi pasul. Așa că ă, trebuie să identificăm ă, problema și de vreme ce piața e în creștere, consumatorii cer, dar uh, producătorii nu au suficiente resurse pentru a produce și trebuie să se bazeze pe importuri din afara Uniunii Europene pentru care nu există garanție că respectă standardele noastre, e bine, în acest caz, cred că trebuie să aflăm ce se întâmplă pe piața furajelor. Și sincer, sper că nu creăm uh, prin aceste reglementări mai multă birocrație pentru mine, din câte am văzut, aceasta este o temere reală în rândul producătorilor și vorbim despre cei care produc furaje organice. Ei vor să dezvolte acest sector, însă, din păcate, am văzut că de multe ori consecințele propunerilor noastre sunt unele nedorite și ar trebui să ne asigurăm că nu se întâmplă așa și de data asta. Președintele, doamnelor și domnilor, avem o mică problemă cu timpul. Suntem în urmă. Domnule Tarabela. Da, domnule președinte, promit că nu vă vorbi mai mult de două minute. Vorbim despre un sector care în extindere pe plan european. Avem 22 de miliarde de euro în sector, e un business mare la nivel european și importurile sunt masive, importuri necesare pentru a susține dezvoltarea acestui sector. Eu am toată încrederea în echipa de negociatori care cred că va încerca să impună norme ferme în acest sens, să nu se renunțe la controle sau să se întărească chiar controlele, pentru că suntem um, confruntați cu o concurență neloială pe piața bio. Iar acest lucru uh, e în dezavantajul producătorilor europeni. În ce privește exploatațiile mixte, eu nu sunt uh, pentru, deoarece uh, nici nu văd cum ar putea funcționa una lângă alta metoda tradițională cu o metodă care nu folosește deloc pesticide, îngrășăminte chimice și nimic. Uh, sigur, trebuie să profităm uh, de faptul că um, valul bio uh, este tot mai, mai mare, mai consistent, dar uh, în același timp să fim atenți. Nu văd cum uh, păsările crescute bio uh, pot să fie absolut ferite de furajele care se dau celorlalte animale din aceeași fermă. Apoi, în ce privește certificările, să știți că aceleași, acestea trebuie menținute, pentru că dacă nu se mai aplică, asta înseamnă că hrana bio poate fi la fel de contaminată ca și cealaltă convenționale. Deci eu nu cred că trebuie să renunțăm la certificări. Și micii producători care sunt uh, foarte slab reprezentanți reprezentați la nivelul Uniunii Europene ar trebui să fie și ei ascultați. Nu trebuie să ținem seama doar de vocea marilor producători, ci și de cei mici, care sunt sute. Uh, problem czasu, proszę Państwa. Pan poseł Mulțumesc foarte mult. Vă rog să nu uitați uh, că suntem în întârziere și deci avem niște limite de timp. Domnul Rope și apoi punem punct. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succint. Am doar câteva observații. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, colegului Martin pentru un document extrem de important. Vă urez multă sănătate și dumneavoastră și sper că veți reuși să vă atingeți uh, scopurile. În ceea ce privește exploatațiile mixte, anumite state membre au ferme ecologice sau neecologice și Lituania este unul dintre aceste state. Deci ceea ce este important este dacă aceste exploatații mixte ar putea fi pentru totdeauna astfel încât statele membre să fie nevoite să-și revizuiască deciziile sau dacă vom avea o perioadă de tranziție. Deja am fost contactat din uh, Lituania de producători care ar dori să devină producători organici, dar au nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă. Mulțumesc! Nu mai avem decât un minut la dispoziție. Vă rog. Da, această problemă a importurilor. Cu toții știm că avem nevoie de importuri, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că regulile sunt aplicate și importurilor la același nivel și problema este că avem standarde diferite, ceea ce nu funcționează. Trebuie să mergem pe o singură cale iar compromisul este să ajungi la o soluție optimă. Dar o să mă adresez lui Marc Tarabella. Hai să nu redeschidem o dezbatere pe care deja am avut-o. Am votat opoziție, știu că nu toată lumea a fost mulțumită, dar apoi am avut o campanie de presă în care s-a spus că Parlamentul European vrea să permită pesticidele în etichetarea uh, alimentelor organice, ceea ce nu e corect. Am mai spus deja, vrem să consolidăm criteriile și nu cred că este corect să avem acest gen de campanie uh, care să descrie lucrurile în asemenea manieră. Nici noi, nici Consiliul nu vrem uh, pesticide în furaje. Este, problema se pune dacă agricultorii organici trebuie să uh, suporte și povara pesticidelor utilizate de vecinii lor. Deci vrem să, nu vrem să se întâmple asta. Nu vrem pesticide în uh, alimentele organice, dar dacă vorbim despre o limită de valoare sau nu, deja acest lucru a fost discutat și haideți să nu redeschidem această dezbatere. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am reușit să discut cu toată lumea, dar o să-i dau cuvântul Comisiei. Zdanie e, e, posła, który negocjuje i... Doamnelor și domnilor, avem raportul în ceea ce privește negocierile aici și, în mod normal, nu permitem Comisiei să răspundă în acest moment, dar facem o excepție. Mulțumesc, domnule președinte. Un aspect. După cum știți, după cum ne-a spus domnul Hosling, până acum au avut loc trei trialoguri. Procesul interinstituțional, prin urmare, avansează, chiar dacă într-un destul de lent. Comisia apreciază eforturile Parlamentului și ale președinției de a ajunge la un acord pe acest dosar tehnic și complex din punct de vedere politic și tehnic. Dacă vrem să ne conformăm însă programului stabilit și dacă se vrea în iunie să se ajungă la un acord politic la finele președinției neerlandeze, e necesar ca discuția să se accelereze. După cum știți, peste câteva zile se încheie doi ani de la prezentarea Comisiei a propunerii de revizuire a regulamentului privind aspectele biologice. Deocamdată există o incertitudine care împiedică sectorului agriculturii biologice să se dezvolte conform conform potențialului său. Datele arată că piața europeană a produselor biologice este în creștere, în timp ce suprafețele eh, în Uniune cresc și ele, dar într-un ritm mult mai lent, ceea ce înseamnă că producătorii europeni nu mai beneficiază de această extindere, riscând să piardă ocazii importante. De aceea e necesar să accelerăm viteza procesului interinstituțional dacă vrem să ajungem la un acord la finele lui iunie. Mulțumesc! bardzo dziękuję. ja prosiłem jeśli są uwagi specjalne dlatego że nie ma w tej procedurze Mulțumesc. Dacă chiar voiați să spuneți ceva pe acest punct, era momentul să spuneți, dar vă rog, vă rog din suflet, limitați-vă la o propoziție, pentru că este foarte dificil să mai facem față. Domnule președinte, nu dumneavoastră decideți dacă am o intervenție utilă sau nu. Nu știu dacă a fost o problemă de interpretare, dar cred că nu este demn uh, din partea unui comisar să vină aici la Parlament. Deci, Domnule președinte, ați avut, vă spun eu de ce am întârziat, că ați avut o problemă mare cu voturile. Uh, a trebuit de fiecare dată, de fiecare dată când avem voturi, avem uh, niște liste de vot foarte simple și totuși ne trebuie cel puțin o oră să votăm. Deci uh, este, mi se pare scandalos să uh, vorbesc după comisie, pentru că comisia nu este un organism ales. Noi suntem reprezentanții poporului aici și puteți să faceți ce vreți, dar cred că ar trebui să învățați să respectați democrația și cred că este important să se exprime toată lumea liber. Mulțumesc! ma pan rację przyjmuję pana uwagę aczkolwiek myślałem że się pan wypowie w sprawach merytorycznych. aveți dreptate. Cred că voiați să spuneți ceva pe, această, pe tema actuală, dar am auzit ce ați spus. Bun, atunci putem să terminăm aici. Punctul 10. Este un raport intermediar privind energia din surse regenerabile. Este un aviz din partea colegului Bogovici. cinci minute aveți la dispoziție. Vă rog. Na področjih obljivih virov je komisija pripravila junija. Mulțumesc foarte mult. Acest raport intermediar privind energia din surse regenerabile a fost redactat și publicat în iunie de către Comisie, dar Envi și ITRE au început să se ciondănească în ceea ce privește competențele lor de fond, iar noi uh, am început munca destul de târziu pentru că a trebuit să așteptăm să se delimiteze clar aceste competențe. Uh, de aceea, calendarul inițial nu a putut fi respectat. La începutul lunii februarie ar fi trebuit să avem o reuniune a raportorilor din umbră, dar, din păcate, acest lucru nu s-a putut întâmpla și îmi cer scuze pentru asta. A fost un conflict care acum uh, a fost depășit și a trebuit să respectăm calendarul ITRE. Deci a fost destul de dificil să facem un aviz într-o perioadă de scurtă. Cu toate acestea, aștept cu interes să lucrez cu raportorii din umbră pe viitor. Raportul Comisiei în ceea ce privește energia din surse regenerabile este un document important și stabilește uh, elementele legate de energia din surse regenerabile și ceea ce mai trebuie făcut. s-au stabilit niște ținte obligatorii din 2009 până în 2020. În 2020 trebuie să fie deja respectate. 20% din uh, energie trebuie să fie din surse regenerabile, 10% în cazul transportului și industriei transportului și niște ținte clare pentru statele membre, clare și obligatorii, care trebuie să fie atinse până în 2020. Dar este foarte clar că aceste obiective legate de uh, energia din surse regenerabile au dat rezultate pozitive. Deja 19 state au, și-au atins țintele. Unele state membre trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a respecta calendarul, dar în afară de asta, în momentul de față, se presupune că obiectivul principal de 20% din surse regenerabile nu doar că este, nu este periclitat, ci ar putea chiar fi depășit. Totuși, în industria transporturilor, ținta era de 10% și situația este un pic diferită pentru că în momentul de față am ajuns la 6%, deci destul de jos față de obiectivul stabilit. Deci aici ar trebui să avem progrese suplimentare. Avizul nostru va analiza în mod clar acest, aceste aspecte și din punctul de vedere al agriculturii. Nu prea avem foarte mult uh, loc în uh, aviz M-am uitat la um, combustibilii uh, uh, organici, la bioetanol produs din materie primă, la biomasă, la rezidurile din agricultură, iar în ceea ce privește biomasa, aceasta este o sursă importantă pentru producția de căldură și până în 2020 se anticipează că cererea va fi mult mai mare pentru acest tip de biomasă. 37, cu 37% mai mare decât uh, era în 2012. Acest lucru este menționat de comisie și importul de milioane. Tu sunt dar da tudi, kar smo zapisă, tudi de strategii. Importul de peleți a a ajuns la 15-20 de milioane de tone. În 2010 vorbeam doar de 3,4 milioane. Doamna Köstinger a făcut un raport pe această temă și acolo am văzut că există multe posibilități în ceea ce privește gestionarea pădurilor. Iar uh, cu planurile de gestionare putem folosi pădurile europene fără a le pune în pericol. Uh, Uh, bioetanolul este din ce în ce mai folosit în uh, industria transportului, este produs în Uniunea Europeană și 75% din materiile prime chiar vin de pe teritoriul european. Vorbim aici despre porum, grâu și uh, alte cereale. Bioetanolul este un produs secundar, în mod evident, dar ar trebui să avem ținte mai ambițioase și în uh, acest raport am spus că a venit momentul pentru că avem deja un surplus de uh, produse, de uh, Uh, sfeclă de zahăr, uh, porumb și grâu, că o parte din uh, producția um, respectivă ar putea fi folosită la producerea de bioetanol și prin aceasta am jucat un rol în reglementarea piețelor agricole. Sfecla de zahăr, în special după abolirea cotelor, va fi în exces și tocmai de aceea vom avea nevoie de o dezbatere intensivă. S-au stabilit niște termene limită pentru amendamente. 23 aprilie este termenul pentru depunerea amendamentelor. Iar pe 25 și 26 vom avea un vot pe marginea acestor amendamente și ajungem astfel în aprilie, când vom avea o reuniune a raportorilor din umbră și sperăm să rezolvăm toate aceste amendamente, pentru că calendarul ITRE spune că pe 20 aprilie va trebui să le discutăm acolo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uh, respectat uh, timpul. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul ne-a spus uh, care sunt dificultățile de ordin organizațional și tehnic care au împiedicat o discuție mai complexă. În orice caz, sunt în totalitate de acord cu domnul raportor în ceea ce privește nevoia ca bioenergiile regenerabile produse în sector să fie privite ca un important pilon al strategiei energetice în Europa. Pot reprezenta de asemenea și un impuls pentru economie, agricultură, pentru inovarea în Uniunea Europeană Produsele bioenergetice regenerabile sunt produse din surse programabile. Aceasta este specificitatea lor. Într-un fel, oferă posibilitatea de a stabiliza rețeaua energetică europeană și, într-un fel, putem spune că ar trebui să fie susținute. Cred că raportul ar trebui să vorbească despre așa numitele rețele inteligente care permit să se exploateze la maxim potențialul uh, energiei regenerabile provenite din surse agricole. Există o serie de obstacole la nivelul legislației și pe piețele din statele membre. Acestea sunt principalele bariere în calea dezvoltării rețelelor inteligente, însă cred că Trebuie să lucrăm la asta astfel încât statele membre să ajungă să elimine aceste bariere. Un alt aspect, în rest sunt de acord cu cele spuse de domnul raportor, un alt aspect care, după părerea mea, ar trebui să fie integrat în raport este trimiterea la așa numitele districte agroenergetice, care ar putea să stimuleze utilizarea de produse și materiale în scopuri energetice, produse și materiale agricole. Cum știm, districtul agroenergetic reprezintă o unitate de referință teritorială care concentrează toate competențele necesare pentru a reduce fazele intermediare între producția de energie și distribuția acesteia. Prin urmare, și aici trebuie să prevedem stimulente pentru statele membre pentru a îmbunătăți lucrurile. Mulțumesc, deocamdată atât. No. Dalej proszę o krótkie wystąpienie. pan poseł Andriu. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Pe marginea acestui raport, cred că este important, de asemenea, să ascultăm ceea ce spun colegii, dar raportorul a dat o definiție a biomasei ca fiind ceva produ- un produs secundar al agriculturii. Eu cred că este important să nu ne limităm la această parte, ci să vorbim de subproduse agricole și de deșeuri de biomasă, pentru că dacă nu suntem atenți la această dinamică, vedem că subiectul va tot fi repetat și nu ar trebui să uh, o lăsăm așa în suspensie. În ceea ce privește biocarburanții, știm că în momentul de față prețul energiilor fosile este cel mai scăzut. Deci trebuie să ne gândim la perspectivă, la conjunctură și să ținem minte că acest studiu de fezabilitate presupune niște prețuri foarte scăzute și îi împinge pe agricultori să uh, producă cât mai mult pentru a-și păstra veniturile. Și atunci avem, rămânem în acest model de cursă a productivității ceea ce uh, uneori nu face față durabilității. Deci cred că și aceste elemente ar trebui să fie luate în calcul. Sunt de acord cu ideea raportorului de a promova cooperativele locale pentru energii uh, regenerabile și pentru a uh, termina mai repede Cred că ar trebui să oferim mijloace de diversificare a veniturilor pentru agricultori dar în același timp fiind uh, precauți. Și cred că ar fi util să vorbim despre mijloacele existente în politica de dezvoltare rurală pentru producția de energie regenerabilă. Doamnelor și domnilor, Acum ați ridicat aspecte noi care nu au mai fost discutate până acum. Aveți cuvântul. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un document extrem de important, este extrem de important pentru agricultura noastră, pentru că ne va ajuta să dezvoltăm uh, zonele rurale și chiar întregi eh, regiuni eh, vor putea fi dezvoltate, pentru că există regiuni în Uniunea Europeană în care există foarte multă biomasă care depășește practic cererea națională de două ori. Evident, aici putem vorbi despre agricultură durabilă, durabilitatea este extrem de importantă și trebuie să ne amintim că jumătate din energia noastră de astăzi vine uh, din afara Uniunii Europene. 400 de miliarde de euro în fiecare an sunt cheltuiți pe importurile de energie. Cu siguranță acești bani ar putea fi folosiți mai bine de atât. Trebuie să ne amintim că bioenergia poate fi importantă nu doar pentru agricultori, dar poate să ajute și bugetele statelor membre biomasa nu poate fi folosită doar pentru încălzire, ci și drept biocarburant și asta ar reduce nivelul de poluare. Să ne gândim de asemenea și la toate deșeurile din sectorul forestier, toate așchiile și toate părțile de lemn care nu pot fi folosite în mod comercial. Toate astea ar putea fi folosite pentru producția de energie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Bogovici pentru acest aviz excelent în numele Comisiei Agri. Pot fi de acord cu majoritatea elementelor din el. Totuși, există niște lucruri pe care aș vrea să le subliniez aici, și anume importanța modernizării producției agricole în Europa pentru a putea reduce uh, efectul negativ al uh, agriculturii asupra mediului și pentru a contribui la o folosire crescută a energiei din surse regenerabile. Avizul știe că sectorul de transport are probleme și uh, raportorul știe acest uh, lucru, că există probleme în atingerea acestui obiectiv de 10% până în 2020. Evident, acest lucru necesită atenție și soluții, iar atunci când vorbim despre transport, cred că ar trebui, aș vrea să subliniez faptul că este de asemenea foarte important să folosim energii regenerabile și pentru mașinile electrice, pentru a avea combustibil mai prietenoși cu mediul. Un alt subiect care necesită atenție este că este nevoie de uh, o nouă infrastructură în uh, transport pentru energia regenerabilă în, uh, produsă în Europa. Dacă aceasta este produsă în anumite țări și nu poate fi folosită în alte țări, atunci ce rost are să o mai produci? Un subiect controversat îmi pare rău, credeam că am mai mult timp la dispoziție. Eu cred că alimentele nu ar trebui folosite pentru producția de energie, cel puțin nu într-o primă etapă, deci nu sunt de acord cu alinatul 6 din acest raport, la care vom reveni mai târziu. Mulțumesc! Thank you. Um, uh, uh, very... Mulțumesc! E foarte important textul. În momentul de față, în Irlanda, Există uh, inițiativa aceasta de a planta mai mulți copaci din punct de vedere al um, outputului energetic. Trebuie să ne gândim și la consecințele neprevăzute, neintenționate. În anumite zone din Irlanda se folosesc uh, anumite regiuni pentru uh, um, a pentru a planta copacii, dar nu se plantează în zone bune. Prin urmare, copacii respectiv nu fac decât să distrugă regiunea respectivă, care altfel ajuta la reducerea schimbărilor climatice. Cred că trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că uh, e ilogic să procedăm așa. Nu cred că îmi pot imagina o situație în care să conduc mașina uh, cu combustibil uh, obținut din produse agricole, uh, în timp ce au la radio în aceeași mașină că oamenii în Africa mor de foame pentru că n-au ce mânca și eu folosesc produsele alimentare ca combustibil. Er Mulțumesc! Da, e bine, putem vorbi despre multe dintre diferentele, între, diferențele între țări, pentru că ele există, există mari diferențe Există țări care sunt mai avansate decât altele. Trebuie să ne gândim la soluțiile pe termen lung, trebuie să ne axăm pe activitatea de cercetare, să vedem că dacă folosim suprafețe pentru porumb cultivat pentru a obține etanol, prețul plătit de fermieri este foarte mare pentru că ei trebuie să evacueze terenurile respective. Nu le mai pot folosi în scopuri agricole, adică. Deci consecințele sunt foarte importante. Cercetarea poate fi folosită pentru a transforma energia obținută, energia eoliană, produsă pe timpul zilei, în combustibil și putem folosi hidrogenul pentru, ca sursă de combustibil. Deci trebuie să ne gândim la toate fațetele atunci când vorbim despre cercetare și despre soluția pe termen lung, astfel încât să putem evita pe viitor orice formă de combustibil fosil. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Domato. Grazie, președinte. Doamna Domato, mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de aviz se axează pe biocombustibili. Raportorul ne-a spus acest lucru, dar haideți să încercăm să nu uităm că atunci când vorbim despre energie regenerabilă, vorbim și despre energia eoliană, solară, hidroelectrică, uh, Există o încercare a unor state de a asimila energiile regenerabile și, uh, pentru, și în cazul arderii deșeurilor, printre care și Italia. Și Italia face asta. Își dorește să ajungă până în 2020 la 20% energii regenerabile. Mă tem însă că ajungem la acest rezultat înlocuind un model de dependență de combustibilii fosili pe altă dependență construită de această dată de dependența de marile multinaționale care gestionează biocarburanții sau energia eoliană sau fotovoltaică, impunând un preț denaturat, distorsionat pe piață. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți uh, atunci când folosim terenurile agricole. Acestea trebuie să fie folosite ca surse de auto um, acoperirea tuturor nevoilor, de autogenerare a energiei de care avem nevoie. Să nu uităm că terenul nu este un bun uh, nelimitat. E nevoie de ani mulți pentru a reface solurile care au fost supuse agriculturii intensive cu utilizarea masivă de pesticide. Și de aceea trebuie să fim de acord, să fim fim foarte atenți uh, și atunci când acoperim terenurile pe suprafețe mari cu panouri fotovoltaice. Toate aceste lucruri au impact asupra producției alimentare, a fertilității terenurilor. Uh, nu trebuie să ne axăm doar pe schimbările climatice. Ne, ne întrebăm ce se mm, o să lucrăm cu raportorul pentru a introduce toate aceste uh, schimbări care sunt importante din punctul meu de vedere. Dziękuję. Pani, pan poseł Mulțumesc, domnul Egniu. Da, biomasa este o sursă regenerabilă de energie și mă întrebam dacă raportul respectiv subliniază fragilitatea acestei resurse. Dacă vorbim despre un transport la dis- transport la distanță, pur și simplu se pierd orice avantaje. Eu am pierdut foarte mulți bani în această direcție. În primul rând, biomasa trebuie să fie utilizată local și, în al doilea rând, producția sa nu trebuie să implice resurse scumpe. Dacă reușești să faci acest lucru, atunci ai o sursă bună de energie și eu aș fi vrut ca raportul să sublinieze un aspect foarte important pentru biomasă și anume când cerealele sunt duse la um, instalațiile de obținere a etanolului, etanolul este transformat în combustibil și ce rămâne sunt nutrețuri bogate în proteine care ne ajută să nu importăm, de exemplu, soia. Nu știu dacă s-a menționat acest lucru, vorbim despre un factor foarte important pe scară largă, care poate fi obținut din utilizarea biomasei. Doamna Petiu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegului Bogovici pentru acest raport așa de bun și îl felicit pentru că a reușit să pună degetul pe necesitățile care există în momentul de față în agricultură și să vorbească despre aspecte care sunt foarte relevante pentru activitatea comisiei noastre, spre deosebire de alți colegi care au vorbit despre aspecte care țin mai degrabă de competențele comisiei ENVI. Terenurile agricole necultivate. Aceste terenuri sunt uh, distribuite, sunt diseminate, diferențiat, mai ales în noile state membre și terenurile trebuie să poată fi activate, locuitorii trebuie să poată folosi terenurile respective pentru a produce biocombustibili. În ceea ce privește această filieră, suntem cu mult sub nivelul stabilit, în special îmi face plăcere uh, că se vorbește despre o silvicultură activă pentru producția de biocarburanți, fără uh, producerea sau fără generarea excesivă de CO2 și de dorința de a reduce schimbările climatice. Comisia a vorbit despre nevoia de a uh, limita birocrația atunci când vorbim despre genul acesta de producție. Mesaj care trebuie să fie transmis și statelor membre. Mulțumim! Domnul Giulio Valchi acum, din partea Comisiei, Direcția Generală a Energie. Vă rog, aveți cuvântul. Thank yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să Vă spunem că apreciem toate aceste comentarii interesante. Comisia dumneavoastră are un obiectiv foarte clar. Comisia Europeană, de asemenea, dorește ca să transforme Uniunea Europeană într-un lider pe piața energetică și asta e posibil prin uh, reînnoirea obiectivelor energetice până în 2020 și de 20% și de 27% pentru 2030. Deocamdată revizuim noua directivă privind energia pentru a avea un cadrul european pentru, uh, în cadrul acesta pentru 2030. După cum am auzit, este nevoie ca energiile regenerabile să fie integrate în sistemele noastre energetice și în acest context bioenergia poate să joace un rol important pentru că vorbim despre o formă de energie foarte versatilă pentru încălzire, alimentare cu curent și transport. În momentul de față încercăm să vedem cum se poate consolida cadrul european în ceea ce privește autoconsumul, mai ales uh, din perspectiva producției la nivelul cooperativelor și încercăm să vedem și cum putem um, promova decarbonizarea transportului și toate formele de energii regenerabile, inclusiv bioenergia, pot juca un rol important aici. Revizuirea acestei directive pentru perioada post-2020 se face și din perspectiva actualizării sau revizuirii politicii de durabilitate europeană. Aici avem uh, criterii de durabilitate pentru biocombustibili, încercăm să promovăm și gestionarea durabilă a pădurilor și să evităm consecințele nedorite cum ar fi uh, lupta aceasta produse alimentare versus produse pentru combustibil. Mulțumesc! Mulțumim pentru această intervenție. Domnule raportor, doriți să interveniți cu niște concluzii foarte scurte? Da. Mulțumim pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. Noi nu ne-am întâlnit încă cu raportorii din umbră, dar vă pot spune că am stabilit niște termene, 22 martie la prânz, pentru amendamente. Mulțumim pentru propunerile pe care le-ați făcut până acum, le-am ascultat. Sectorul energetic și agricultura sunt caracterizate de o mare volatilitate a prețurilor, de o schimbare a prețurilor foarte abruptă, Obiectivele noastre cu uh, fixarea cotelor pentru energii regenerabile trebuie să fie niște obiective pe termen lung și trebuie să includem și agricultura, da, și asta poate duce la o creștere a calificărilor pe diferite activități. Punctul 6 este o provocare în sensul că ne dorim să ajungem la o mai mare stabilitate a prețurilor în acest sector și pentru lapte uh, s-au întâmplat așa lucrurile. Când am hotărât să eliminăm sistemul subvențiilor, uh, Chiar și pentru sfecla de zahăr, așa am făcut. Lucrurile stau la fel și în anii 2016-2017. O capacitate prea mare, o ofertă excesivă pot să reprezinte o problemă. Producția locală este un obiectiv legat de alte obiective pentru protecția mediului. S-a spus apoi că există mari suprafețe care nu sunt cultivate, care pot să ofere un potențial, ați vorbit despre energia solară, eoliană. Toate acestea sunt sisteme care sunt create pe 10-15 ani și volatilitatea nu este chiar așa de mare în acest caz. Dacă am rezolvat problemele în mod diferit și în agricultură, cred că și acolo am avea prețuri mai stabile. Bun, oricum, sunt deschis la discuții, a trebuit să mă limitez în intervenția mea la agricultură, știind că există un număr limitat de rânduri pentru rapoartele pe care le redactăm. Mulțumesc foarte mult, domnului raportor. Nu mai avem mult timp, dragi colegi nu știu cum să vă explic, nu reușim niciodată să avem suficient timp pentru a discuta toate aceste subiecte, subiecte care sunt importante. Îmi pare rău că trebuie să fiu așa de strict cu timpul, dar asta este, așa stau lucrurile. Bun, dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei pentru a ne vorbi despre punctul următor. O să încerc să fiu destul de strict cu timpul ca să putem acoperi destul. Aș vrea să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o pentru acest subiect, care este foarte important pentru agricultura europeană, mai ales în momentele de criză pe care le traversăm. Volatilitatea și instabilitatea prețurilor a crescut în ultimii ani și acest lucru se întâmplă în toate domeniile. Dar aici vorbim totuși despre niște schimbări foarte mari într-o perioadă foarte scurtă de timp. E un fenomen uh, Um, o volatilitate excesivă care dă naștere la o atmosferă de incertitudine. Uh, agricultorii nu știu ce să mai facă și uh, speculațiile sunt încurajate. Piețele sunt globalizate de pe acum și acest fenomen nu este izolat geografic, ci are impact asupra tuturor statelor membre. Uniunea Europeană, prin intermediul PAC, trebuie să găsească răspunsuri pentru volatilitatea prețurilor. Responsabilitatea noastră, în calitate de legiuitori, este să găsim soluții pentru a proteja veniturile agricultorilor. Cu ocazia audierii din luna februarie, am deschis mai multe direcții de analiză pe anumite subiecte, cum ar fi, de exemplu, și aici menționez doar principalele aspecte, organizarea celor doi piloni IPAC, transparența pieței, ajutoarele directe, măsurile de gestionare a crizei cu programe promoționale, crearea de sisteme anticiclice, dreptul concurenței și acțiunea Comisiei în cadrul G20. Acestea sunt doar câteva dintre temele abordate pe durata acestei audieri. Am văzut că acest subiect este unul nu doar foarte tehnic, ci și doar foarte politic. S-a uh, conturat o divergență de opinii între Comisie și Parlament în acest domeniu. În calitate de agricultor de profesie, eu am niște sugestii concrete care ar putea fi bine înțelese de lumea agricolă. Avem nevoie de idei clare, simple și precise. Agricultorii se așteptă la multe de la noi, însă contextul actual ne obligă să fim pragmatici și Dorința mea cu acest raport este să ofer Comisiei și Consiliului direcții de analiză pentru a putea încerca să limităm volatilitatea prețurilor uh, și pentru o abordare mai eficientă în următorul PAC 2020. Raportul se structurează pe trei puncte. În primul rând, situația în ceea ce privește volatilitatea prețurilor și diverse consecințe la nivel european. Trebuie să vedem care sunt obiectivele Parlamentului European și cum putem da o direcție pe termen lung și trebuie să putem face mm, propuneri Comisiei Europeană ca să se ajungă la soluții concrete. Vă pot prezenta obiectivele pe care eu le consider a fi esențiale. Sunt trei. Suverenitatea alimentară a Europei, perenitatea exploatațiilor agricole și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru agricultori. Sper că acest raport ne va oferi ocazia să avem schimburi bogate și consistente de idei. Sper că uh, ce vom face va fi util lumii agricole per ansamblu și în încheiere mă bazez pe sprijinul raportorilor din umbră și a tuturor colegilor. Vreau ca proiectul de raport să fie redactat prin includerea tuturor pozițiilor. Aceasta este abordarea pe care eu vreau să o promovez și, sigur, sunt deschisă la toate contribuțiile din partea colegilor. Mulțumesc! Mulțumim! Acum deschidem uh, dezbaterile. Cine dorește să intervină? Aveți posibilitatea de a uh, contacta de a contacta pe doamna raportor și prin mail sau direct, personal. Sigur, înainte de data limită pentru depunerea amendamentelor. Prin urmare, mă gândesc că acest lucru este posibil, deci nu evitați să faceți acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Domnule raportor pentru uh, prezentarea generală a raportului domniei sale. Cred că, da, volatilitatea piețelor trebuie să ne preocupe. Și două aspecte sunt cele pe care aș vrea să le menționez aici. Mai întâi, în ce privește pe tinerii fermieri, trebuie să le putem asigura un viitor. În ce mă privește, cred că în cel de-al doilea pilon ar trebui să lăsăm uh, spațiu de manevră pentru regiuni și uh, m-aș bucura să văd că uh, suveranitatea este acordată hranei, în primul rând. Sigur că trebuie să asigurăm un echilibru în domeniul agricol, dar sectorul alimentar ar trebui să fie cel prioritar. Mai ales dacă vrem să îmbunătățim calitatea vieții pentru fermierii noștri. Trebuie să ținem seama de experiența adunată până acum și să venim cu un sistem care chiar să ofere soluții. Vă mulțumesc pentru că ați fost atât de concisă. Domnule Agnew, mulțumesc. Vorbim despre instrumente care să atenueze efectele volatilității prețurilor produselor agricole. Am două soluții. Una testată și anume dacă vrem ca piețele să funcționeze corect, trebuie să lăsăm ca ele să fie reglementate de uh, participanți, de cei care vând, cumpără și chiar și de speculanți într-o anumită măsură. Pentru că uh, toată lumea trebuie să se orienteze după principiile pieței. Pe mine mă irită și mă frustrează că în Uniunea Europeană încercăm să îngreunăm Uh, cât mai mult putem viața acestor oameni. În al doilea rând, o altă idee pe care o vedem în Marea Britanie, retailerii își uh, aduc uh, la oaltă mari producători, inclusiv cei de furaje, și pot să le propună prețuri mai bune. Asta se întâmplă la mine acasă și știu asta pentru că sunt implicat în aceste inițiative. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Agnew. Altă intervenție? Domnule președinte, volatilitatea prețurilor este ceva dramatic pentru fermierii noștri. Mă gândesc la fermieri care trebuie să investească și să rămână competitivi, să facă față concurenței. Însă această volatilitate a început uh, chiar uh, cu anul 2000 și uh, e greu de anticipat. În același timp, la nivel mondial, politicile agricole au strategii, strategii tot mai divergente în acest sens, sigur, în funcție de interesele fiecărei țări. În China am văzut că în anii 2000 uh, au crescut uh, uh, prețurile cu 71% în China, cu 40% în alte părți. În schimb, la noi prețurile scad. Mă gândesc la cotele impuse în Europa, la regulile privind înmagazinarea și uh, toate uh, acele politici care au trebuit abandonate la presiunea OMC. Trebuie să ne aliniem uh, cumva la practicile mondiale. Însă asta înseamnă o presiune foarte mare pe produsele agricole. Politica europeană ar trebui să garanteze securitate alimentară și o remunerație decentă pentru fermierii noștri, dar în același timp și să asigure locuri de muncă și perenitatea producției. Cred că ar trebui să ne întoarcem la politica de protecție pe care o aveam înainte. Uh, văd că în noua PAC acest lucru nu este neapărat uh, un obiectiv primordial. Cum o să apărați acest obiectiv? Cum o să vă asigurați că agricultorii redevin principala noastră prioritate? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ferron. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați trimis acea scrisoare comisarului Hogan. Am citit uh, scrisoarea cu mare atenție și cred că uh, ați uh, spus acolo multe lucruri bune ce trebuie susținute. Eu nu am uh, multe de spus pe acest subiect, pentru că colegul a zis așa ce vreau să spun. Dar uh, vreau să subliniez că încă nu avem niciun instrument viabil pentru uh, a combate volatilitatea prețurilor. Mă gândesc mai ales la lapte și la zahăr. Eu cred că astăzi doar o reglementare a productivității și uh, un politică de protecție ne poate ajuta să combatem această volatilitate a prețurilor. List był do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego Junckera. Pan poseł Caputo. Președintele, scrisoarea am trimis-o domnului Juncker, să știți. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, volatilitatea prețurilor a devenit uh, un factor de risc foarte ridicat pentru agricultori. Europa dezmembra în același timp o mare parte a sistemului de sprijin acordat acestora. Am, acord, am ascultat cu mare atenție uh, doamna raport, pe doamna raportor și sunt de acord cu abordarea pe care vrea să o imprime acestui raport. Consider că este esențială mai ales în contextul în care ne situăm în prezent. Așa să ne îndreptăm însă și spre forme inovatoare de agricultură în discuția noastră. Agricultura a evoluat, a evoluat și sistemul economic în care se regăsește agricultura, prin urmare nu trebuie să lăsăm deoparte posibilitatea de a identifica forme inovatoare prin care să facem față acestei probleme și anume volatilitatea prețurilor. Și în discuția cu comisarul Hogan, din acest punct de vedere, am avut ocazia să spun că, după părerea mea, trebuie să studiem modalități de intervenție uh, pe care să le mm, copiem, de exemplu, din eforturile de salvgardare a monedei euro. După părerea mea, există marje, mai ales din perspectiva posibilității de a implica Banca Europeană de Investiții, Există deci posibilitatea de a folosi metode inovatoare și sper că împreună cu doamna raportare o să găsim calea cea mai uh, logică de urmat în acest sens. Mulțumesc. Ce e important aici uh, de lămurit este cum funcționează diversele modalități de sprijin. Vedem acum în sectorul lactatelor ce se întâmplă. Franța dorește să sprijine achizițiile, în timp ce alte țări nu doresc asta. Ca Europa să funcționeze, trebuie să avem condiții de participare egale. Însă acestea nu mai uh, sunt asigurate după ce am impus sancțiuni Rusiei. Vedem că piața care ar trebui să se bazeze pe cerere și ofertă și o uh, piață care ar trebui să aibă o plasă de siguranță, să țină seama de uh, prețurile la nivel internațional, nu mai funcționează bine. Cum putem să o readucem uh, la condiții echitabile în aceste condiții? Vedem deja că au apărut speculatorii, speculanții. Recoltele de cereale sunt mai mici anul acesta, prețurile probabil că urmează să crească cu 70% în câteva luni, după care vor scădea din nou. Ar trebui să există asigurată o securitate și, din păcate, trebuie să facem față concurenței mondiale. Deci să ne gândim la aceste lucruri și să ne gândim și la consecințele pe care le va avea adoptarea TTIP pe viitor. Domnul Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Volatilitatea prețurilor cred că nu este o problemă înțeleasă peste tot la fel. Cauzele care duc la creșterea prețurilor ar trebui să fie abordate altfel decât cauzele ce duc la scăderea prețurilor. Avem, pe de o parte, supraproducție, dar creșterea prețurilor poate fi datorată și uh, Uh, nu subproducției, ci derapajelor uh, și uh, lipsei unei comunicări adecvate. Noi știm că avem nevoie de Europa și Europa este cea care poate să influențeze ce se întâmplă pe arena globală în FAO și în G20. G20 a început deja să lucreze la problema aceasta. Uh, FAO de asemenea analizează problema și cred că ar fi interesant ca uh, să avem uh, din nou o audiere organizată cu FAO ca să ne spună care sunt rezultatele lor. Dacă reușim să înțelegem, să reglementăm cumva aceste fluctuații la nivel internațional, o putem să folosim instrumente adoptate de alte țări, inclusiv de țări europene. Dar cred că ar fi uh, pur și simplu utopic să ne propunem să reglementăm printr-o hotărâre internă o astfel de problemă care depinde foarte mult de modul în care circulă informațiile și de cunoștințele pe care oamenii le au peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu concis. Sunt de acord cu multe din lucrurile enunțate aici, mai ales cu poziția domnului Dontan. Mă gândesc la ce se întâmplă în Germania la acest moment și aș fi uh, zis că asta este o problemă ce ține de competența statelor naționale. În uh, anii buni uh, se plătesc taxe mai mari, în anii mai slabi taxe mai mici. Ar trebui să, să poți uh, să primești ceva înapoi atunci când ai avut o producție slabă. Deci statele membre ar trebui să poată să reacționeze ele însele și asta se poate face prin reglementări care să vizeze și cantitatea producției. Altfel, pe termen lung, văd că avem uh, contracte cu 78 din cele mai sărace țări ale lumii, avem uh, de asemenea uh, reguli ale Organizației Mondiale. Nu știu cum o să putem rezolva situația. Cu siguranță, simpla gândire pozitivă nu ne va ajuta. Și de asta nici nu vreau să mai insist. Președintele, mulțumesc. Și în fine, domnul Haniotis din partea Comisiei Europene ca să încheiem această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să clarificăm un lucru chiar de la început. Noi am dorit să cooperăm uh, total cu raportorul, bineînțeles, avem analize și informații Uh, în această privință uh, și, bineînțeles, să uh, actualizăm toate instrumentele disponibile pe baza noilor niveluri de prețuri și suntem dispuși să oferim orice clarificări, lămuriri de care are nevoie raportorul comisiei dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să lămuresc câteva lucruri care poate nu s-au înțeles foarte bine la audiere când am mai intervenit aici. Nu o să mă refer la obiectivele Parlamentului European și propunerile pe care le-a făcut Comisia. Asta este sigur competența dumneavoastră. Dar m-aș referi cu precădere la un element care cred că poate induce în derută. Noi n-am vrut niciodată să prezentăm o imagine mai roză a agriculturii uh, sau o imagine mai bună decât realitatea. Într-adevăr, atunci când prețurile cresc sau scad, fermierii se confruntă cu aceeași problemă. Prețurile mărfurilor agricole cresc cu doar o zecime din uh, ce uh, ar putea uh, afecta prețul lor atunci când se modifică prețul energiei sau prețul îngrășămintelor. Deci, uh, deși vorbim despre o deteriorare a condițiilor comerciale, de fapt, în practică, ce se întâmplă este că fermierii sunt strânși uh, cu ușa, sunt uh, presați de faptul că trebuie să-și reducă costurile. Atunci când prețul mediu este de 100 de euro, așa cum era la cereale, și prețul crește cu 20 de euro sau scade cu 20 de euro, practic cam știi care este tendința și știi care e nivelul de volatilitate, se poate măsura. Însă atunci când în 8 ani prețurile cresc de două ori și se prăbușesc de încă două ori, deja nu mai putem vorbi de o tendință și nu mai putem măsura volatilitatea așa de ușor. Deci, noi um, credem că există trei evoluții care trebuie să fie rezolvate. Volatilitatea, um, certitudinea um, nivelului de fluctuație și um, um, modul în care prețurile uh, pot să se modifice în jos sau în sus. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult uh, și mulțumim pentru disponibilitatea de a ne ajuta. De asemenea, vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră de până acum. Are cuvântul doamna raportor. Da, uh, foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că știu că nu avem timp. Vreau să mulțumesc colegilor prezenți în sală pentru intervențiile lor, de care am luat notă. Mă bazez uh, pe sprijinul lor în săptămânile ce urmează, pentru că, din câte văd, uh, calendarul este uh, unul ce ne limitează. În 20 aprilie e prevăzut raportul, deci va trebui să lucrăm cu repeziciune. Sigur că va exista un dialog cu raportori din umbră și comisie cu toții cred că ne propunem uh, să um, lucrăm um, pentru a apăra interesul uh, fermierilor europeni, pentru a proteja agricultura europeană pe viitor și pentru a pregăti următoarea fază a PAC. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult! cred că este absolut justificat să ne întemeiem pe experiența națională. Ministrul uh, de agricultură din Spania a vorbit despre aceste lucruri când a venit uh, în comisia noastră. Nu există studii foarte complexe pe această temă, dar există unele studii care analizează unele elemente de interes și domnul Agnew invoca uh, experiența domniei sale. Cred că acestea ne pot ajuta să um, elaborăm uh, și mai bine sau și mai complet acest raport. Cu siguranță vom reveni la aceste aspecte, le vom dezbate din nou, mai ales uh, când vom avea și uh, traducerile gata. Acum avem o pauză de două minute, după care vom începe ședința coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult comisiei și tuturor membrilor prezenți în sală. Urmează deci ședința coordonatorilor care va avea